având în vedere că președintele Parlamentului European este reprezentantul legal al instituției, pe de-o parte, iar pe de altă parte agenții sunt cei care reprezintă în uh, instanță Parlamentul European, întrebarea mai este dacă agenții au un mandat general sau pentru fiecare litigiu cer un mandat special președintele.